Rovana Plumb mi-a comunicat că devine membru al Guvernului României în conformitate cu articolul 7, aliniatul 1 al actului cu privire la alegerea membrilor în Parlamentul European și în conformitate cu articolul 4 din regulamentul de procedură, Parlamentul constată vacantarea mandatului doamnei Plumb începând cu 7 mai 2012. Vreau să o felicit pe doamna Rovana Plumb cu această ocazie și să fel- să o felicit și din partea Parlamentului European. Poate domnul Svoboda poate să-i transmită doamnei Plumb aceste urări. Mulțumesc! Comisia Jurii, a, în reuniunea sa din 25 aprilie, a hotărât că